Mulțumesc, domnule Mavroianis. S-a încheiat dezbaterea. Ședința următoare are loc mâine, joi 5 iulie de la ora 9 la 14 și de la 15 la 17. Ordinea de zi poate fi găsită pe site-ul Parlamentului European.